360 de grade a emiciclului. Procesul uh, verbal al textelor adoptate pe 17 iulie este disponibil. Aș dori să știu dacă există obiecții.